Din partea grupelor ALDE, GUE, PP, CR și FTD am primit niște candidaturi pentru modificări în ceea ce privește uh, membrii comisiilor. Această listă vă va fi pusă la dispoziție. Dacă nu vor exista niciun fel de obiecții, atunci aceste uh, nominalizări vor fi adoptate. Apoi avem uh, termenul de depunere a